gar Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, deschid ședința de după amiază. Cred că întâlnirea de astăzi a fost una importantă și bună. Trecem mai departe la ordinea de zi de ieri, punctul 10, către o Uniune Energetică Europeană. Domnul Asis, mai aveți de făcut observații? Dacă nu e cazul, trecem direct la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Închis votul. Îmi pare rău, dar va trebui să reluăm votul. Deci votăm încă o dată, s-a deschis votul. S-a închis votul. La ALDE și la VERS avem câte un vot în plus. Nu, era un vot în plus. Dar asta nu va influența nu joacă niciun uh, rol important asta, deci se adoptă amendamentul 7. Trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? Indicați ridicând mâna împotrivă. Abțineri se adoptă. Cu aceeași majoritate, compromisul 2, voturi pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 14 și 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Sunt immer noch în continuare avem voturi în plus zu viel und ein Grüner zu viel. Un vot de la PP, de la Vers, de la ALDE, suplimentar. În continuare avem un vot în plus de la vers. Da? Ce s-a întâmplat? Sunteți cinci. De la ALDE avem un vot în plus sau vi se pare că e în regulă? Domnule președinte, noi suntem șase de la ALDE și ar trebui să fim opt. Deci nu avem cum să fie prea mulți. This remark is debatable. Da, putem, putem să mai discutăm despre această observație. Deci, haideți să mai votăm o dată în cazul ăsta. 17 supunem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru 28 împotrivă se adoptă. Amendamentul 18. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 18. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 22 împotrivă se adoptă. 19 pentru,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 încă o dată, 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Cinci voturi prea mult din partea verzilor. Amendamentul se adoptă. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă vot final electronic. S-a închis votul. ...51 de voturi pentru 10 împotrivă, o abținere se adoptă. Sincere felicitări! Trecem acum la raportul Tenoc. Domnule Tenoc, doriți să interveniți? Nu e cazul, atunci începem cu voturile. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. să nu fie Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 56 pentru. 55 doriți să verificăm. Da, socialiștii au fost pentru. Poate că a mers prea repede. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 40 împotrivă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 80 pentru, împotriva abțineri se respinge 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă 83 pentru, împotriva abțineri se respinge 84 pentru, împotriva abțineri se respinge 86 pentru, verificăm 84 S-a închis votul. 30 pentru 34 împotrivă se respinge. 86 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă, abțineri se adoptă Amendamentul 95 pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 98. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 109, 102, mă scuzați, pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 29 de voturi pentru 35 împotrivă se respinge. 102. 2 abgestimmt. 107 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 15. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116. Acum ajungem, nu am votat 115. Acum supunem la vot 116. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva abțineri, verificăm 119. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 28 împotrivă se adoptă. Împotrivă. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul cu 28 uh, de voturi pentru 37 împotrivă se respinge. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri un vot foarte strâns, se pare că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. 28 de voturi pentru 34 împotrivă se respinge. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul este adoptat cu 52 de voturi pentru 5 împotrivă 9 abțineri. Sincere felicitări. Bitte? Vă rog. Da, am spus 52 de voturi pentru 5 împotrivă 9 abțineri. Repet, 52 pentru 5 împotrivă 9 abțineri. Da, trebuie să le citim cu ochelari. So. Jetzt haben wir noch eine și mai avem un vot dificil, lung, raportul panzerii. Nu vreau să-i dau cuvântul domnului Panzeri ca să nu complice și mai mult lucrurile. Deci, cine este pentru? Nu, va trebui să votăm electronic, mă scuzați. S-a închis votul. 60 de voturi pentru două împotrivă, 3 abțineri. Mulțumesc. Și ce se întâmplă acum? Trecem acum la discuția pe marginea raportului uh, pe care l-am amânat data trecută. Domnul Weirainen a fost de acord să amânăm discuția și o să-i dau cuvântul acum să ne introducă în raportul domniei sale. În același timp, voi spune că mâine nu, de fapt, la mâine, ora 12 este termenul limit de depunere a amendamentelor. Pe 12 octombrie vom analiza amendamentele, pe 13 octombrie vom vota și după aceea mergem pentru plenara 2 din uh, octombrie. Dacă sunteți de acord, cu domnul Varanen aveți cuvântul. Mr. Chairman, I really had a chance to, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Iată, am ocazia să vă prezint uh, raportul meu. Uh, inițial trebuia să o facem mai devreme, dar altfel nu am fi avut timp de dezbatere. Așa că am să repet foarte succint uh, introducerea pe care am făcut-o deja. Ideea acestui raport din proprie inițiativă asupra rolului global pe care îl joacă UE în cadrul Națiunilor Unite a venit în septembrie anul trecut. Domnul Kevin Watkins și-a prezentat raportul asupra uh, grupărilor de tip think tank din Europa și a analizat uh, de ce Europa are nevoie de soluții globale și problemele globale au nevoie de soluții europene. În prezentarea introductivă spuneam că ar trebui să redactăm un raport din proprie inițiativă în legătură cu acest rol global al UE. Ulterior, domeniul de aplicare al raportului a fost limitat la rolul UE în cadrul Națiunilor Unite și anume cum uh, să atingem mai bine obiectivele de politică externă ale UE. De fapt, această limitare impusă a fost importantă pentru că sistemul Națiunilor Unite acoperă toate uh, tipurile de legături de cooperare multilaterală. Ceea ce lipsește în acest raport este orice tip de relație bilaterală între UE și grupuri din afara Europei sau grupuri de țări care se află în afara Europei. Însă toate relațiile de cooperare de tip multilateral sunt acoperite. Iată și care este structura raportului. Avem trei elemente principale. În primul rând, obiectivele de politică externă ale UE în conformitate cu tratatele. E important să analizăm ca și punct de plecare aceste obiective și după aceea să vedem cum le putem promova în cadrul Națiunilor Unite. După aceea se prezintă pe scurt uh, felul în care funcționează sistemul Națiunilor Unite și se fac propuneri de întărire a rolului UE în cadrul acestui sistem. Raportul include propuneri de întărire a Consiliului de Securitate prin intermediul anumitor reforme în cadrul acestui organism și practic reiterează o poziție cunoscută a Parlamentului European și anume că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un loc permanent la Consiliul de Securitate. De altfel, nu cred că propunerea este prea realistă, dar pentru că este o poziție a, deja de ani de zile a Parlamentului, am inclus-o în raport. Există și ideea nevoie de a avea un organism important în cadrul Națiunilor Unite, și anume Consiliul de Dezvoltare Durabilă. Acesta s-ar ocupa de toate politicile, cu excepția celor de securitate, care ar fi gestionate de Consiliul de Securitate. Acest uh, Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă ar trebui să aibă o structură asemănătoare cu cea a Consiliului de Securitate, membrii permanenți, dar diferența ar fi să nu existe un drept de veto în cadrul acestui organism. Se propune să avem și un parlament mondial și am auzit deja critici la adresa acestei idei. Există persoane care consideră că ar trebui să începem cu o adunare parlamentară și poate am putea ajunge la un compromis între cele două idei, să vedem această adunare parlamentară ca fiind un prim pas, o primă etapă în vederea atingerii celui de-al doilea obiectiv. Știu că este o idee destul de mm, visătoare, să spun așa, dar cred că trebuie să fim idealiști în lumea de astăzi. Și ajung acum la unul din alineatele cele mai importante, 13-14, în care se salută munca în clastere a Comisiei, ținând cont de faptul că rolul vicepreședinților ar fi acela de coordonare a politicilor externe ale UE. Aceasta subliniază importanța dimensiunii globale și rolul global al UE. Se propune de asemenea ca Parlamentul European să abordeze aceste probleme, provocările actuale, într-un mod coerent și să organizeze munca comisiilor competente. Comisia AFET ar trebui să se ocupe de toate politicile care țin de a, politica externă a Uniunii Europene și celelalte comisii ar trebui să-și exprime avizul. Cere de asemenea Consiliului și Comisiei să se gândească la această abordare și să raporteze anual în fața Parlamentului în legătură cu rolul global al UE. Aceasta ne-ar oferi posibilitatea de a ne exprima în fiecare an în legătură cu rolul global al UE. Eu am încercat să redactez acest raport astfel încât să mă centrez pe principalele uh, politici și strategii Sper că amendamentele să nu intre în prea multe detalii, pentru că avem și rapoartele anuale de la ONU, în care se reflectă chestiunile de politică de zi cu zi, să spun așa, în cadrul acestui sistem, deci m-am referit în special la principii și la idei instituționale în vederea întăririi rolului Uniunii Europene în cadrul sistemului Națiunilor Unite și pentru a întări rolul nostru global. Iată, domnule președinte, pe scurt, care era obiectivul acestui raport. Aștept să aud comentariile dumneavoastră, să primim uh, amendamente în vederea negocierii amendamentelor de compromis. Am avut deja ocazia să mă întâlnesc cu câțiva raportori din umbră. Am invitat, de fapt, pe toată lumea la această întâlnire, dar uh, fără prea mult succes. Oricum, avem timp să ne întâlnim și să dezbatem pe larg amendamentele care se prezintă. Și acum aștept uh, să vedem cum va decurge dezbaterea. Merci infiniment, Monsieur le Président. Domnul Preda, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Danjan nu este prezent astăzi aici, așa că voi prezenta în numele dânsului intervenția pe care a pregătit-o. Sunt absolut de acord, de altfel, cu punctul de vedere al domnului Danjan. În primul rând, doresc în numele domnului Danjan să mulțumesc raportorului pentru munca sa și uh, se dorește o cooperare în vederea restructurării anumitor idei ale textului care nu sunt îndeajuns exploatate. Dânsul dorește să depună amendamente pentru a restabili um, raporturile generale în ceea ce privește afacerile externe, pentru a fi mai elaborate în ceea ce privește obiectivele de politică externă, pentru a se ține cont de amenințările cu care ne confruntăm astăzi și pentru a face față problematicii actuale în cadrul ONU. Domnul Danjan arată de asemenea că ce textul se centrează prea mult pe reforma ONU uh, și pe dezvoltarea durabilă în detrimentul uh, obiectivului principal și anume politica externă a UE. Dânsul va prezenta amendamente în vederea uh, introducerii rolului predominant al UE în cadrul ONU, în special participarea financiară și posibilitatea de a avea personal din statele membre pentru misiunile de menținere a păcii. Raportul uh, este un pas important înainte pentru a ne felicita de misiunile din cadrul PES de până acum și de lansarea misiunilor IUTM uh, Somalia, Mali, Sahel, misiuni care arată cât de bună a fost cooperarea între UE și ONU. Raportul trebuie să încurajeze uh, întărirea relațiilor între cele două instituții, în special în ceea ce privește Departamentul pentru menținerea păcii și cu agenții ale ONU precum PNUT. În ceea ce privește securitatea, domnul Danjan consideră că raportul susține poziția Parlamentului și anume ideea de a avea o poziție permanentă în cadrul ONU, acesta fiind un obiectiv pe termen lung. Pentru a avea o astfel de reformă, este esențial ca statele membre care se află în cadrul uh, Consiliului de Securitate să informeze celelalte state membre în legătură cu activitățile acestui organism. De asemenea, subliniază importanța statelor membre de a se coordona între ele pentru a ajunge la o poziție comună în domeniul politicii externe al UE. Acest lucru este esențial dacă ne dorim ca poziția UE să fie cu adevărat importantă în Consiliul de Securitate. Ar fi util de altfel ca în acest raport să se evalueze practica conform căreia înaltul reprezentant este invitată la Consiliul de Securitate pentru a asista la deliberările acestui organism. Iată comentariile pe care domnul Danjan dorea să le facă și pe care le-am prezentat aici. După cum spuneam, sunt absolut de acord cu dânsul și aș adăuga un punct, pentru că știu că domnul Vairinen este de asemenea vicepreședinte al unei comisii parlamentare și pot să spun uh, că am susținut întotdeauna în Comisia de Dezvoltare ideea modificării arhitecturii instituționale pentru a ține cont de preocupările actuale legate de mediu și de dezvoltare, deci ideea a promovării unui Consiliu pentru dezvoltare durabilă. Însă, ă, activitatea subordonată a acestui Consiliu față de FMI și față de Banca Mondială nu mi se pare o idee atât de bună și vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Post, mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport care este un punct de plecare foarte bună pentru dezbaterea noastră. El subliniază importanța coordonării între statele membre și nevoia de a vorbi cu o singură voce la nivelul Națiunilor Unite și în alte organizații internaționale, în special în ceea ce privește drepturile omului, pentru a avea o poziție puternică. Acest punct trebuie să rămână în continuare pe ordinea noastră de zi pentru ca rolul UE să fie întărit pe viitor. Democrația și drepturile omului sunt esențiale în poziția internațională pe care o prezintă Uniunea Europeană și sper ca un rol sporit în cadrul Națiunilor Unite să fie promovat prin acest raport. Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai mult și în soluționarea conflictelor, mecanismul de alertare timpurie și mandate mai clare care ar trebui să fie acordate UE. Toate acestea au de-a face cu lupta pentru drepturile omului. Am prezentat și un amendament care uh, dorește să se respecte rezoluția 1325. Este vorba de rolul femeilor în soluționarea conflictelor și în menținerea păcii. Calitatea ar trebui să fie un factor important în procesul de reformă al ONU. Cred de aceea că ar trebui să încurajăm alegerea unei femei pe postul de secretar general al ONU pe viitor. Aș vrea de asemenea să mă asigur că neproliferarea armelor nucleare este o prioritate a Uniunii Europene în cadrul Națiunilor Unite și doresc să subliniez rolul important pe care l-a avut UE în ceea ce privește moratoriul pe arme. Este esențial ca Uniunea Europeană să lupte în continuare pentru calitate, pentru non-discriminare și pentru apărarea drepturilor femeii. Salutăm și prima întâlnire care s-a făcut la nivelul Consiliului de Securitate pe tema drepturilor persoanelor LGBT, care a avut loc recent. Mulțumesc și aștept în continuare dezbaterea pe marginea acestui raport. Uh, uh, um, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tenoc. Este o dezbatere a, asupra acestui raport a, pe marginea unor teme pe care le-am avut în trecut și pe care le vom dezbate și pe viitor și pentru care e nevoie de o susținere globală, pentru că o bună parte a acestui raport nu are de-a face neapărat cu eficiența acțiunilor UE în Națiunilor Unite, ci mai degrabă este un proiect de reforme pentru sistemul Națiunilor Unite, care practic din punct de vedere tehnic depășește mandatul uh, conferit raportorului. Grupul ECR dorește uh, un sistem multilateral mai eficient la nivelul Națiunilor Unite, și uh, e clar că în astfel de uh, instituții țările nu se pot uh, prezenta cu poziție uh, singulară. E vorba de uh, misiuni de menținere a păcii, misiuni umanitare, de soluționarea conflictelor, asistență umanitară, uh, probleme de sănătate globale și așa mai departe care sunt tratate acolo. Dar nu pe asta ar trebui să se centreze raportul. Grupul nostru știe că mai devreme sau mai târziu e clar că e nevoie de reforme în cadrul acestor structuri, însă nu uh, suntem pentru ca uh, cele două state membre care au acum uh, poziție permanentă să-și piardă poziția. Uh, E clar că uh, Marea Britanie nu dorește acest lucru și e clar că nu există loc deocamdată pentru un al treilea membru permanent. Probabil că și Germania își dorește acest lucru, așa cum o fac și India și Japonia, care și-au prezentat multe argumente în acest sens. Ideea de a avea un, uh, o organizație absolut nouă uh, Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă este o noutate și o curiozitate în același timp. felicit raportorul pentru acest concept, deși nu m-a convins uh, pe de întregul. Și dacă ținem cont de cei trei piloni social, economic și de mediu, avem deja structurile ECOSOC în cadrul Națiunilor Unite, care ar putea fi un punct de plecare pentru un nou organism cu noi competențe și noi prerogative. Nu știu dacă grupul ECR ar putea accepta o astfel de idee așa cum a fost ea prezentată. Oricum, vreau să felicit raportorul pentru că a încercat și a prezentat idei inovatoare, dar, deocamdată, procesul de reformă al ONU a rămas uh, oarecum paralizat uh, până se vor primi noi uh, propuneri pentru locurile permanente. E foarte greu să trecem dincolo de uh, acordul și status quo-ul care a fost stabilit după cel de-al doilea război mondial. Deci raportul este interesant de citit, după cum spuneam, dar cred că din punctul de vedere al conținutului, grupul meu, din păcate, nu-l poate susține. welcome the report, which Mulțumesc, doamna Lochbiller, și noi salutăm acest raport care include foarte multe idei interesante, dar aș vrea să vă rog să nu transformați acest document într-un document care să propună prea multe schimbări uh, ale sistemului ONU. Cred că unele din ideile pe care le-ați propus ar fi bine de discutat poate la grupul de lucru AFET cu privire la relația dintre UE și ONU, pentru că, și dacă îmi permiteți, nu am avut o reuniune a acestui grup de lucru în ultimele 24 de luni. Poate că e nevoie de mai mult timp să discutăm un proiect atât de amplu. În raport uh, am salutat uh, referirea la Uniunea Europeană ca un apărător uh, al drepturilor omului. Aș vrea să recomand însă ca să se facă referire și mai puternică la drepturile omului în acest raport. Și am mai multe sugestii, nu vreau să le citesc pe toate, doar câteva dintre ele. Cred că raportul ar trebui să sublinieze că Uniunea Europeană a susținut uh, puternic uh, dreptatea și justiția internațională, mai ales prin Curtea Internațională de Justiție, prin Tribunalul Penal Internațional și prin uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mai ales Curtea Drepturilor Omului a contribuit în mod pozitiv la respectarea drepturilor omului și poate să servească ca și exemplu pentru alte regiuni și pentru ONU. Vreau să sugerez că acest raport să se gândească și la raportul special al Curții de Conturi cu privire la eficiența contribuției Uniunii Europene, care este canalizată prin organizațiile ONU în țările afectate de conflict. Acest raport ar trebui să sublinieze nevoia SAE-ului de a dezvolta o abordare mai eficientă în toate agențiile mai ales în ceea ce privește programarea instrumentelor financiare. financiare. Doamna înalt uh, reprezentant și delegația sa în regiunile instabile ar trebui să se asigure de o vizibilitate mai bună și de o eficiență mai puternică a ajutoarelor UE uh, la fața locului. Ar fi foarte bine dacă ați putea să subliniați de asemenea și că Uniunea Europeană este un partener uh, crucial al ONU în ceea ce privește managementul crizei. Cred că doamna înalt reprezentant uh, Mogherini a subliniat că și Consiliul de Securitate a um, dat prima declarație cu privire la cooperarea între Uniunea Europeană și ONU, încurajându-ne să ne îmbunătățim relațiile interinstituționale și parteneriatele strategice. Raportul trebuie de asemenea să vorbească despre rolul important al Uniunii Europene în ceea ce privește controlul de arme. Colega noastră a făcut deja mai multe recomandări în acest sens. Trebuie să salutăm și uh, tratatul cu privire la la arme și de asemenea trebuie să și la spațiul liber de arme și trebuie să avem grijă și ca acest tratat să fie implementat cât se poate de bine. În final, uh, mi-am limitat deja prezentarea oricum la câteva din amendamentele pe care le-am făcut, dar ultimul punct pe care vreau să-l subliniez se referă la amendamentele cu privire la dreptul internațional și îmbunătățirea acestuia. Cred că e foarte important să vorbim de urgența uh, de a reinterpreta un cadru juridic, cadru juridic internațional, uh, de exemplu folosirea dronelor armate care trebuie să um, respecte dreptul internațional și dreptul, uh, drepturile omului și restul pot să, le, să vi le transmit în scris. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță acest raport uh, pe care vreau să-l felicit pe raportor a fost un uh, lucru foarte util, mai ales un exercițiu de reflectare, mai ales în ceea ce privește rolul nostru uh, față de ONU, care din punct de vedere general poate să ne arate care sunt punctele slab, slabe ale funcționării ONU în momentul de față. M-a interesat foarte mult această propunere pe lângă faptul că se vorbește de un mandat permanent al Uniunii Europene la Consiliu, dacă deschi rămâne deschisă această posibilitate, atunci se pune problema viitoarelor uh, mandate pe care le au uh, acum uh, Marea Britanie și Franța și ar trebui să ne gândim, de, de exemplu, la un Consiliu de Securitate reformat mai degrabă decât uh, ca state sau organizații regionale sau uh, ASEANul sau altele care să participe. Cred că ar fi de asemenea oportun să ne gândim la o posibilă reformă a ceea ce spune în momentul de față Consiliul, mai ales prin intermediul uh, acestor schimbări, și anume dreptul de veto al fiecărui uh, component al său. Dacă ar fi să ne referim la ceea ce s-a întâmplat acum uh, o zi la Consiliul UE, știm foarte bine că atunci când uh, deciziile sunt în unanimitate, ele nu prea sunt nici rapide, nici eficiente. Aici am putea să vorbim eventual de o propunere a noastră ca Uniunea Europeană pentru a putea atinge pe termen lung o majoritate calificată. Foarte, foarte interesant, de asemenea, și rolul de care a vorbit doamna înalt reprezentant uh, Um, pentru comisie în acest nou mandat. E cu siguranță un element pozitiv acesta care ar putea să o asigure o coordonare mai bună, dar este nevoie de mai mult decât de o coordonare bună. E nevoie de o coerență suplimentară în politica comercială, mai ales față de celelalte politici uh, externe. Iar un reprezentant mai puternic ar putea să fie, de exemplu, uh, Uh, un instrument pentru a ajunge la acest obiectiv. Trebuie, de exemplu, să ne asigurăm că o politică financiară care să fie în serviciul politicii externe în generale și nu uh, pe dos, să se bazeze pe, un, uh, pe statul de drept, pe drepturile omului, pe o bună guvernanță și pe o utilizare rațională și inteligentă a soft power. Toate acestea împreună cu alte uh, considerente pe care aș, le-am notat din acest raport, care sunt destul de dificil de realizat, după părerea mea, și care se referă la reforma adunării generale care trebuie să fie transformată într-un parlament mondial, Cred că toate acestea sunt de fapt ex, um, expresia dorinței uh, poporului, dar uh, toate aceste lucruri sunt greu de realizat pentru că un parlament ca acesta pentru a putea să fie, uh, să fie cu adevărat credibil ar trebui să garanteze că este ales liber, ceea ce este absolut de nerealizat având în vedere situația actuală și oricum posibilitatea restrânsă și regulile foarte stricte ale unor țări. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru efortul raportorului și uh, vreau să prezint câteva amendamente pentru a încerca să contribui cu observațiile mele la ceea ce am expus uh, oricum înainte. Mulțumesc! McAllister. Domnul McAllister, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, am luat cuvântul foarte pe scurt, numai pentru ca să vă atrag atenția că la AFCO sunt raportorul pentru un aviz la acest raport. Avem, am primit câteva amendamente la raportul meu, o să vorbesc mâine cu raportorii din umbră, dar pe total sunt de acord că colegul, uh, raportul colegului nostru este extrem de echilibrat și există un punct pe care vrem să discutăm mai mult la AFCO. Am vrea să atragem atenția asupra faptului că Uniunea Europeană este, împreună cu statele ei membre, cel mai important donator la ONU și deci vrem să încercăm să atragem atenția asupra nevoii de transparență și vizibilitate suplimentară în legătură cu ajutoarele pe care Uniunea Europeană le uh, contribuie la ONU, dar și uh, un, uh, ONU și Comisia ar trebui să spună în ce măsură contribuie așadar și prin intermediul uh, ONU la diferite proiecte. Mulțumesc! Sorry. Ah. Doamna Gomes, mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu foarte mult colegului nostru pentru acest raport. Cred că este prima dată că am văzut uh, scris ceea ce am uh, gândit și am vorbit de atât de multe ori, adică o reformă a Consiliului de Securitate. Nu e vorba numai de funcționarea ONU și eficiența ONU, ci e vorba de eficiența Uniunii Europene. Pentru că în această reformă a Consiliului de Securitate, bineînțeles că Uniunea Europeană trebuie să aibă un sediu, trebuie să aibă un mandat, deci, pentru ca să poată să se coordoneze politic, uh, trebuie să poată să aibă o singură voce și deci are nevoie de o, un mandat la ONU permanent. Vedem că Consiliul de Securitate nu a funcționat foarte bine, vedem ce s-a întâmplat în Siria, avem nevoie absolută de această reformă și un lucru de care avem nevoie absolut este de puterea de veto uh, care ar trebui să fie mult mai restrictivă și nu o singură putere să poată să le restrângă pe toate celelalte, ar trebui să fie un minim de vetouri, de două sau trei vetouri ca să aibă valabilitate. Rolul ONU este absolut de neînlocuit. Am văzut prezentarea excelentă și activitatea pe care o depune UNCHR-ul și noi Așa cum a spus-o și domnul Guterres, nu putem să fim cei care să încălcăm dreptul internațional. Noi am fost cei care au promovat dreptul internațional și nu putem acum să îl încălcăm în această criză și avem nevoie de nu numai de drone, ci și de o reglementare a acestora. Eu cred că nu este corect să se folosească, de fapt, dronele acum și pentru programe de omorâre țintită. Acesta este absolut incompatibil cu dreptul internațional și nu putem să lăsăm aceste lucruri să se întâmple în fața ochilor noștri și o să mai fie ocazii să vorbim de acest lucru. Doamna înalt reprezentant Mogherini ar trebui să îi uh, ajute, să ajute statele membre pentru ca să redacteze acest lucru și să uh, se alinieze, dar n-ar trebui să încurajăm să se confrunte statele membre, mai ales că, cum știm, situația este foarte dramatică și opinia publică nu prea mai are încredere în Uniunea Europeană, dar uh, noi suntem convinși că numai prin mai multe Uniune putem să ne salvăm de aceste tendințe limitatoare. Trebuie să se confrunte statele membre cu responsabilitatea lor pentru că unele dintre ele nu vor o reformă a ONU. Noi am putea, numai noi am putea să îi, o lansăm dacă ne-am pune de acord cum vrem împreună să decidem uh, că trebuie să arate această instituție și astfel am putea reforma și Consiliul de Securitate. Mulțumesc! Domnul Carver. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun mulțumiri uh, domnului uh, Verainen și vreau să spun că, având în vedere situația actuală, raportul subliniază că acum există multe puncte de actualitate în Uniunea Europeană. Relația dintre Uniunea Europeană și ONU este aici în centru și e mai degrabă vorba aici de o luptă de putere în care Uniunea Europeană încearcă și ea să-și sporească rolul pe uh, spinarea statelor membre. Este foarte puțină propunere concretă aici, iar guvernele de fapt arată o lipsă de realism. În același timp încercăm să cheltuim banii contribuabil în legislație foarte costisitoare. După părerea mea, se, um, mandatele de în Consiliul de Securitate pentru Franța și uh, Marea Britanie ca membrii permanenți sunt foarte bune și cred că acestea însă au fost foarte costisitoare de asemenea financiar și ar, din păcate, de la chiar de la al doilea război mondial și chiar de la războiul Golfului, au reușit să ofere stabilitate din fericire. Însă, Dacă e să ne uităm exact la ce face Consiliul de Securitate, se reflectă mai bine în uh, interesele naționale. Uniunea Europeană nu face acest lucru. E foarte important ca în Consiliul de Securitate să se păstreze acest echilibru. Nu poate să fie să, în interesul Uniunii să avem două, se, două uh, locuri și nu unul singur. Niciun deputat uh, britanic sau francez nu va putea să susțină acest lucru, domnule președinte. Și trebuie să nu uităm de statutul de membru în Consiliul de Securitate care, care se bucură multe state. Nu vreau să spun că nu lucrează bine Consiliul de Securitate și cred că s-a gestionat foarte bine problema puterilor nucleare. Dar Uniunea Europeană nu este o putere nucleară și are și probleme acum cu Rusia. După părerea mea, Uniunea Europeană ar putea ca uh, Consiliul de să transforme Consiliul de Securitate într-un blocaj. Din păcate nu se reușesc prea multe lucruri în momentul de față și dacă nu ne putem uh, rezolva problemele de la noi de acasă, de ce să dăm ocazia să implicăm uh, într-o criză globală și pe alții? Și încă ceva, responsabilitatea noastră în propunerea bugetară este de fapt uh, un nou atac față de statele membre pentru ca, de exemplu, delegațiile statelor UE să preia responsabilitatea, este un lucru absolut nenecesar. Acest sistem de național este, de fapt, înscris în, în carta fiecăruia și trebuie să nu dublăm anumite activități. Nici nu este nevoie de cheltuieli uh, inutile și nenecesare și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important, uh, dar nu în a justifica existența. Punctul următor este important uh, pentru că vorbim de lupta de putere. Aici, Banca Mondială sau alte organizații mondiale uh, se doresc a fi aduse în subordinea Uniunii, dar acestea nu pot învăța nimic din uh, istoria Uniunii și din ceea ce face Uniunea. Și un alt punct, punctul 11, propune reforme concrete la ONU aceasta ar duce și la un efect pozitiv pe Uniunea Europeană. Dar mi se pare că este destul de ironic această dorință. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Kovacev. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de raport foarte interesant. Am și eu câteva observații de făcut înainte de toate. Este nevoie de un rol mai activ al Consiliului de Securitate, mai ales în ce privește rezoluțiile în uh, situații de securitate, având în vedere situația dramatică din Orientul Mijlociu și nu există niciun semn că Națiunile Unite ar dori să se implice. Asta, um, într-un fel, scade din vizibilitatea și încrederea în Națiunile Unite. După aceea, noi ca Uniunea Europeană trebuie să uh, ne dorim o reformă la nivelul Națiunilor Unite. Noi trebuie să cădem de acord cu Consiliul în ce privește lista reformelor necesare. Există o rezoluție votată în Parlament și facem apel uh, la Consiliu să existe și un raport anual uh, în ce privește rolul global al Uniunii Europene. Dar trebuie să știm ce um, își dorește Uniunea Europeană să atingă în materie de reforme pe plan global, pentru că există și uh, uh, documente depășite, care de fapt sunt la nivelul anilor 1945, uh, imediat de după război. Deci trebuie să existe modificări, mai ales în ce privește dreptul de veto al statelor membre ale Consiliului de Securitate. Iar în ce privește alegerea noului secretar general al ONU, cred că trebuie să ne ă, gândim că ă, ar trebui să fie și rândul Europei să facă o propunere și de ce nu să fie propusă o femeie. Mulțumesc foarte mult. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Informe că tenemos delante sunt informe. Domnul Milan Mon. Acest raport este foarte interesant, conține o serie de idei ă, noi și este foarte ambițios. Ambițios pentru că dorește să îmbunătățească rolul UE în cadrul Națiunilor Unite și, de asemenea, pentru că propune reforme pentru sistemul ONU. Și se centrează destul de puternic în uh, acest al doilea element, poate chiar prea mult. În ceea ce privește Parlamentul Mondial, ideea care este propusă, Cred că ar trebui să ne gândim uh, în liniște și pe termen lung la această idee, așa cum se spune și în raport, dar trebuie să fim precauți uh, cu concepte de felul acesta. Nu știu dacă este momentul potrivit sau locul potrivit pentru o astfel de idee este chiar la începutul raportului, acela de a înființa a, uh, așa ceva. Este oricum o idee importantă, dar nu neapărat urgentă, pentru că se vorbește de perspectiva pe termen lung. Câteva alte comentarii. Sunt de acord cu ideea de a avea un loc permanent pentru UE în cadrul Consiliului de Securitate. Bineînțeles, și această propunere ar fi pe termen lung și ține cont de poziția conservatoare a instituției noastre. Cred că reforma Consiliului de Securitate trebuie să se facă cu un consens cât mai larg posibil. Un al treilea comentariu. Ar trebui să ne gândim foarte bine dacă n-ar fi bine să avem un Consiliu de Dezvoltare Durabilă sau nu. Pentru că în anul 2013 ECOSOC-ul a fost reformat în mod strategic și nu știu acum dacă Națiunile Unite sunt um, pregătite pentru o reformă atât de ambițioasă. Pe de altă parte, nu văd de ce dacă creăm o astfel de instituție nouă, uh, de ce să reluăm același mecanism anacronic deja de la Consiliul de Securitate în ceea ce privește membrii permanenți și felul în care este organizat. Înțeleg că în ceea ce privește sistemul G20 și celelalte sisteme care funcționează în afara ONU reprezintă o anumită problemă la nivelul guvernanței globale, dar nu știu dacă sunt în plus sau nu. Un ultim comentariu. Cred că trebuie să subliniem faptul că Națiunile Unite reprezintă un instrument foarte eficient pentru atingerea obiectivelor uh, Uniunii Europene și anume nevoia de coordonare între statele membre și există articolul 34 care vorbește de acest lucru. Uh, se vorbește despre Consiliul de Securitate la aliniatul 34, nevoia ca statele membre să susțină poziția comună a statelor membre. Se vorbește și de rolul de coordonare a înaltului reprezentant și la acel aliniat cred că ar trebui să subliniem că statele membre trebuie să facă un efort de coordonare pentru a vorbi cu o singură voce și pentru o acțiune coordonată. Mulțumesc încă o dată pentru acest raport un raport cu multe idei inovatoare, cum spuneam la început. Mulțumesc! Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ich möchte mich, äh... Mulțumesc! Aș dori să mă concentrez asupra unui singur aspect. Este vorba despre o posibilă reformă a Consiliului äh, de Securitate nu vreau să fac speculații legate de vreo probabilitate, dar dacă se va realiza, trebuie să acționăm pragmatic și să pornim de la ideea că o modificare a statutului celor cinci membri permanent, inclusiv dreptul lor de veto, nu va fi uh, posibil. Deci, eu cred că independent de uh, importanța pe care cei cinci uh, o au astăzi în comparație cu 4, anul 1945, uh, ei nu vor renunța la dreptul de veto și la calitatea de membru permanent. Ar, îmi pot imagina că și India ar merita, de pildă, un loc permanent în Consiliul de Securitate și poate și organizațiile naționale ar trebui să dețină un uh, loc. Dacă Uniunea Europeană sau Uniunea Africană sau statele ASEAN ar primi un loc în Consiliul de Securitate, atunci uh, nu putem să acceptăm decât ideea ca ei să aibă uh, un drept de vot atunci când reușesc să se pună de acord. Deci când va fi vorba despre eh, politica externă în Uniunea Europeană și noi decidem la unison, deci atunci am putea eh, să eh, avem un vot dar mă întreb dacă alte state ale Uniunii Europene eh, care sunt în Consiliul de Securitate ar mai avea um, o marjă de manevră ca eventual să fie de altă părere decât opinia pe care o va exprima Uniunea Europeană, pentru că noi trebuie să ne gândim că Uniunea Europeană își eh, asumă un eh, mesaj de pace pe care dorește să-l transmită omenirii și să nu uh, încercăm uh, să uh, facem demonstrații de divergențe între noi. Atunci, sigur, ar fi foarte atrăgător să obținem uh, o asemenea poziție, o voce în Consiliul de Securitate, dar asta ar putea să fie atunci valabil și pentru ASEAN și pentru America de Sud, ca să confere o greutate propriei constelații dacă reușesc să cadă de acord statele din regiune pe uh, tema supusă în discuție. Mulțumesc că îi dau cuvântul raportorului. Parvo. Da, domnule președinte, aici sunt. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru ideile exprimate care mă inspiră. Aștept uh, cu interes uh, amendamentele și discuțiile cu raportorii din umbră din partea diverselor grupuri politice. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte pe marginea ideii principale a raportului. Bineînțeles că ne dorim o consolidare a sistemului Națiunilor Unite în sine printr-o mai bună coordonare pe plan global a tuturor politicilor din interiorul sistemului ONU. Și de aceea este nevoie de un consiliu durabil. Nu este ideea mea la Rio, în conferința din 92 deja a fost formulată această idee. Dar nu prea exista disponibilitate de compromis la nivelul Națiunilor Unite și nu s-a putut ajunge la rezultate. Deci eu cred că ideea creării unui asemenea nou Consiliu ar fi foarte important. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim cum poate Uniunea Europeană să influențeze sistemul uh, Națiunilor Unite, având în vedere Consiliul de Securitate. E foarte greu să aduci aici o reformă aprofundată, atâta timp cât Franța și Regatul Unit al Marii Britanii nu sunt dispuse să renunțe la uh, poziția lor, la locul pe care îl dețin și să eventual să fie de acord ca Uniunea Europeană să primească și ea uh, un uh, mandat. Dar, sigur, ne dorim uh, până la urmă să ajungem și uh, la împlinirea acestui deziderat. Dacă vom avea un Consiliu pentru dezvoltare, multe state, ca Brazilia de pildă, ar putea considera Uh, că uh, pot fi membre permanente în Consiliul pentru Dezvoltare și în felul acesta să exercite o influență asupra Consiliului de Securitate. Și bineînțeles că într-un asemenea nou Consiliu pentru Dezvoltare și Uniunea Europeană ar putea să joace un rol foarte important. Deci dacă se realizează această arhitectură, atunci uh, am putea uh, am, să găsim o soluție pentru a ne îndeplini obiectivele de politică externă pe planul Uniunii Europene într-o manieră mai bună, coordonându-ne cu politicile globale. Și acesta este propunerea din proiectul meu de raport. Aștept amendamentele, discuțiile cu raportorii din umbră și după aceea sigur că va trebui să votăm. Sigur că aș fi putut să fac multe comentarii ca răspuns la intervențiile colegilor, dar deocamdată poate e mai bine să mă limitez la aceste observații. Președintele, mulțumesc domnului raportor. Nu știu dacă ați introdus în raport această idee care ar putea să sporească influența Uniunii Europene. Ar trebui să uh, menționăm și vizibilitatea Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană este în multe domenii principalul contributor în programele Națiunilor Unite, inclusiv în problemele pe care le-am discutat astăzi. Dar prea puțin știu acest lucru. Trebuie să uh, realizăm că noi finanțăm foarte multe din aceste proiecte și poate că uh, problema vizibilității uh, și modul în care Uniunea Europeană trebuie să se prezinte în afară, să introducem în raport această idee. Iar dacă mă uit la ce se întâmplă în tabele de refugiați, peste tot uh, uh, sunt pancarte Națiunile Unite sau uh, programul Statelor Unite, dar pe de altă parte 70% din fondurile care ajung în aceste tabere de refugiați provin din bugetul Uniunii Europene poate că putem să tratăm lucrurile și din această perspectivă. Mulțumesc și întrerup aici pentru câteva minute sau am mai avea ceva de discutat? Da. Am spus termenul de depunere a amendamentelor poimine la ora prânzului. Acum o pauză de 15 minute, după aceea vine Helga Schmidt. Cred că va fi foarte interesant să aflăm și care au fost, uh, a fost backgroundul negocierilor cu Iranul.